Parlamentul Ucrainei și președintelui uh, Agenției Spațiale din Ucraina. Și acum trecem la vot. Însă, înainte, pentru că doamna Elisa Ferreira a renunțat la mandatul său, începând cu data de 20 iunie, mandatul dumnei este vacant și uh, vom notifica și autoritățile naționale respectivă. Nu am primit niciun amendament în legătură cu propunerea conferinței, pre, conferinței președinților